declar deschisă ședința plenară a Parlamentului European, care fusese întreruptă pe 9 iunie 2011. Procesul verbal al ședinței din data de 9 iunie și textele adoptate atunci au fost distribuite. Există observații? Deci, procesul verbal se adoptă.